onest în ceea ce privește consecințele, nenumăratele consecințe ale Brexitului în toate domeniile. Cred că sunteți martorii abordării mele oneste și știm că printre toate motivele Brexitului, cele care au stat la baza promotorilor Brexitului, există două motive de bază, printre altele. În primul rând, capacitatea de a se abate de la normele sociale, de mediu, fiscale, care reprezintă nucleul pieței unice a ecosistemului european și un al doilea motiv care a fost foarte clar menționat ar fi eliminarea liberei circulații a bărbaților și femeilor care încă de la începutul proiectului european este esența acestui proiect. Pe durata acestei perioade, am constatat o serie de consecințe semnificative pentru viitor. Mai mulți dintre dumneavoastră au menționat acest lucru și în viitoarele negocieri vom vorbi despre asta și despre consecințele concrete în ceea ce privește eliminarea după finele tranziției, 31 decembrie anul acesta, a calificărilor profesionale din punct de vedere economic, capacitatea de uh, stabilire în ceea ce privește securitatea. Nimeni, de nicio parte, nu trebuie să subestimeze, deci de ambele părți, doamnelor și domnilor deputați, nu trebuie să subestimeze consecințele directe ale eliminării liberei circulații a persoanelor, care este esența Brexitului până la urmă. La începutul lunii martie se lansează noi negocieri Brexit. Deocamdată vorbim despre drepturile cetățenilor ca prioritate a Parlamentului și ca prioritate a negociatorului european care e astăzi aici în fața dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc pentru că asta a fost prioritatea tuturor statelor membre pe care le reprezentați. Vreau să mulțumesc domnului Verhofstadt și eu și tuturor colegilor pentru această rezoluție extrem de clară pe care o veți vota mâine și care exprimă atenția pe care vreți să o acordați subiectului și solidaritatea față de toți cetățenii vizați de impactul direct al Brexitului. Domnul Verhofstadt se poate baza pe acest vot, aș spune, în discuțiile pe care le va avea săptămâna aceasta la Londra. Așa cum a menționat președinta noastră, doamna van der Leyen, cetățenii au nevoie de certitudini în ceea ce privește viitorul lor și viitorul familiilor lor. Au nevoie de a ști ce înseamnă Brexitul pentru ei în viața lor de zi cu zi. Obiectiv vorbind, cred că acordul de retragere pe care îl aveți în față oferă o serie de certitudini pentru cetățenii britanici care se află în unul din cele 27 de state membre și drepturile pe care le vor fi dobândite înainte de finele perioadei de tranziție, adică finele acestui an și că vor putea să continue să-și ducă viața ca înainte în țara lor de reședință și asta este valabil pentru aproape 3 milioane și jumătate de cetățeni europeni care se află în Regatul Unit și care își aduc contribuția la progresul Regatului Unit și al economiei sale. Acești cetățeni trebuie să poată continua să trăiască, să studieze, să muncească, să primească alocații, să-și poată aduce familiile acolo și asta pe în durata întregilor vieți. Asta spune tratatul și vorbim să fie clar de un tratat cu consecințele juridice care decurg din ratificarea acestuia de ambele părți. Trebuie să fim atenți acum la buna implementare a acestor prevederi și nu acceptăm nicio jumătate de măsură sau vreo formă de discriminare mascată. De altfel, pentru că am răspundere alături de echipa mea, sub autoritatea președintei Comisiei și a comisarilor, de a veghea, deci, la buna executare a acestui acord după ratificare, și atât de des cât veți dori dumneavoastră, domnilor și domnilor, eu voi veni în Parlament să vă raportez cu privire la cum se desfășoară buna implementare a tratatului. Vom continua să apărăm interesele cetățenilor noștri și vreau să le mulțumesc uh, Uh, celor 27 de ambasade ale statelor membre ale UE pentru implicarea în activitatea alături de comisie pentru a ne ajuta. Vom continua, deci, să apărăm interesele cetățenilor noștri și vom face tot ce ne stă în putere pentru a ne asigura că acordul va fi implementat în totalitate. Comisia va face tot ce poate pentru a se asigura că drepturile celor un milion de cetățeni britanici care trăiesc în cele 27 de state membre sunt garantate și că fiecare dintre aceștia este informat în mod corespunzător și se bucură de sprijin. Și vom urmări îndeaproape situația pentru a ne asigura că și guvernul britanic face acest lucru pentru cei 3,5 milioane de cetățeni europeni care locuiesc în Regatul Unit. Într-adevăr, implementarea titurie a schemei de reședință de către Regatul Unit a dus la identificarea unor probleme menționate în special de către organizația ale cetățenilor, dar și astăzi aici de mulți dintre dumneavoastră, cu exemplul personal al lui Emanuel menționat de Caroline Voder. Comisia va fi foarte atentă la dificultățile cu care se confruntă cetățenii europeni pentru dobândirea noului statut de reședință. Ne așteptăm ca Regatul Unit să ajute cetățenii să respecte aceste cerințe administrative și să accepte și cererile care depășesc termenul limită din motive întemeiate. Avem contacte frecvente cu omologii noștri britanici pe acest subiect și o serie de schimburi constructive cu secretarul de stat Barclay al Regatului Unit uh, pe acest subiect, care se ocupă de acest subiect. Voi continua să insist cu privire la importanța creării de către Regatul Unit a unei autorități independente puternice, care a fost menționată aici deja de mai multe ori. O autoritate care să poată acționa rapid și echitabil atunci când primește plângeri din partea cetățenilor europeni și familiilor acestora. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, o să închei cu câteva cuvinte care să reflecte o imagine de ansamblu cu privire la acest acord, care acum a fost aprobat în Camera Comunelor și vă va fi prezentat spre aprobare pe 29 ianuarie. Pe lângă drepturile cetățenilor, există multe alte subiecte la care trebuie să fim foarte atenți și care se regăsesc în acest acord. Și mă gândesc în special la protocolul privind Irlanda și Irlanda de Nord, care garantează integritatea pieței unice și care apără integritatea economiei irlandeze și împiedică introducerea unei granițe fizice. Acest protocol prevede o serie de verificări pentru bunurile care intră în Irlanda și așteptăm o cooperare constructivă cu autoritățile britanice pentru a ne asigura că toate dispozițiile stabilite în aceste acorduri sunt respectate și sunt funcționale. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim domnului Barnier și acum dau cuvântul în numele Consiliului Secretarei de Stat, doamna Băncec. Thank you. Mulțumesc! Stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, salutăm faptul că în curând putem să trecem la un pas uh, diferit, uh, mai uh, pozitiv în etapa Brexit. Trebuie să menținem drepturile cetățenilor, ori în perioada, da, că e vorba de perioada de tranziție, că e vorba de viitorul relațiilor cu Regatul Unit. Vom fi vigilenți în ceea ce privește partea a doua din acordul de retragere și felul în care va fi implementată atât în Regatul Unit cât și în UE27, în așa fel încât deciziile luate de cetățeni în baza liberei circulații să fie protejate. Contăm pe cooperarea dumneavoastră și mulțumesc încă o dată pentru atenție tuturor. Mulțumim foarte mult și noi. Am primit o propunere de rezoluție la sfârșitul acestei dezbateri care acum s-a închis, iar votul va avea loc mâine. O după amiază plăcută tuturor!